El señor presidente. Domnul președinte. Buenos días, colegas. Bună ziua, dragi colegi. Începem sesiunea noastră de astăzi și am o comunicare de făcut. Colegul nostru, Pidilo, vrea să ia cuvântul pentru a lua cuvântul pentru un punct de ordine. Mulțumesc,